this one. Um, hello, dear colleagues. Welcome to Strasbourg. Dragi colegi, bun venit la Strasburg. Este o plăcere să vă vedem aici și vă mulțumesc pentru interesul pe care l acordați întâlnirii noastre în această dupămasă. Vreau să spun bun venit domnului comisar Andrew Caitus. Și pot să vă spun că dânsul a fost foarte proactiv pentru a dezbate cu noi despre această chestiune uh, care a a fost dezbătută pe larg în presă în vara aceasta. Și după aceea am hotărât să o facem în timpul unei comisii la Strasburg. Deci, domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult că ați fost de acord să participați la această ședință a noastră de astăzi pentru a ne prezenta rezultatele dumneavoastră. Pentru că, într-adevăr, a fost o chestiune foarte aprinsă pe perioada verii. Și înainte de a vă da cuvântul, am să fac câteva precizări procedurale pentru ordinea noastră de zi. Dragi colegi, ați văzut care este această ordine de zi. Dacă nu sunt obiecții, atunci ea se consideră adoptată. Avem interpretare în 16 limbi și, ca de obicei, dosarul este disponibil electronic prin aplicația e-meetings. După cum vă spuneam, uh, primul punct pe ordinea de zi este un schimb de opinii cu domnul comisar Andriukaitis în legătură cu utilizarea ilegală a fipronilului în fermele avicole. Deci, domnule comisar, vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră și am să vă dau cuvântul imediat pentru a ne spune care este situația. Vă rog. Ah, this one, okay. Thank you. Uh, Stimată doamnă președinte, stimați membri, vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat aici. Vreau să vă mulțumesc pentru această ocazie de a uh, informa Comisia în legătură cu recenta contaminare a ouălor și, ouălor și produselor din nou cu fipronil. Vreau să încep asigurându-vă că uh, sănătatea publică și siguranța animalelor sunt întotdeauna considerate Uh, o prioritate de vârf pentru mine, pentru Digisante și sunt tratate astfel de către Comisie. Uh, în coerență cu, acest, uh, cu această abordare, Comisia a luat imediat foarte în serios problema fipronilului. Este important să clarificăm de la început care a fost succesiunea evenimentelor. În mass media s-au ridicat întrebările că lucrurile au început de la, din septembrie. Însă începește posibilă uh, utilizare ilegală a fipronilului în septembrie 2016, are legătură cu probe <clears throat> luate la operatorii alimentari care uh, făceau produse din nou în această perioadă, care abia acum au fost analizate pentru fipronil, doar acum. Comisia a fost informată de contaminarea cu fipronil prin uh, sistemul rapid de alertă al Uniunii Europene pentru alimente și furaje pe 20 iulie. Hmm. Înainte, pe 6 iulie 2017, Belgia a inițiat o cerere de informație către țările de jos în sistemul de cooperare și, administrat- și asistență administrativă, un sistem diferit acest sistem permite statelor membre să uh, ia legătura bilateral sau multilateral pentru a confirma rapid cazuri suspectate de fraudă și este monitorizat de comisie doar când se creează așa numit caz coordonat la nivelul Comisiei Europene. Belgium a inițiat, Belgia a inițiat un caz normal și nu un caz coordonat de Comisia Europeană, ceea ce înseamnă că noi, Comisia, nu am fost uh, uh, destinatarul notificării și nu s-a așteptat follow-up din partea Comisiei. Dar imediat ce problema a fost notificată prin uh, sistemul de alertă rapidă, Comisia a preluat controlul situației imediat și s-a concentrat pe managementul și minimalizarea consecințelor contaminării. Ședința comisiei noastre de astăzi uh, vine la un moment potrivit pentru că îmi permite să prezint o, o uh, uh, situație generală și pentru că acum trecem de la mm, măsurile de reducere a riscurilor la reflecție asupra ce s-a întâmplat. Dați-mi voie să subliniez două lucruri. Riscul față de, pentru sănătatea umană rămâne foarte redus și a fost uh, uh, controlat cu succes. În al doilea rând, acest incident este rezultatul unui act criminal care a avut drept rezultat frauda alimentară. Asta nu înseamnă că minimalizăm incidentul, pentru că se leagă de o utilizare ilegală a unei substanțe neautorizate, ceea ce este complet inacceptabil. Dar nu e vorba despre o problemă de risc de sănătate toate ouăle contaminate au fost uh, retrase de pe piață și au, uh, au fost de asemenea puține, cele puține care au fost vândute au fost uh, uh, recuperate de la consumator. Deci siguranța consumatorilor nu a fost compromisă. Așadar, unde ne aflăm acum? Astăzi, sigur, situația evoluează în fiecare zi, dar astăzi 25 de state membre, unul mai puțin decât s-a anunțat înainte, Portugalia, a părăsit această listă și 19 țări non-UE au fost afectate de contaminare. De la începutul acestei situații uh, uh, de legate de acțiune criminală, am ținut contactul în mod sistematic cu omologii mei din cele mai implicate state membre. În special am vorbit la telefon imediat cu ministrii agriculturii din Belgia, Olanda, Germania și Austria i-am rugat să evalueze situația la fața locului, să comunice unii cu ceilalți și să mă informeze, cu, să mă contacteze din nou cu propuneri legate de o poziție comună pentru a aborda situația. Este crucial să subliniem faptul că toate fermele pe care s-a descoperit fibronil au fost blocate și vor rămâne blocate până când statele membre sunt sigure că producția lor este sigură. În reacție la descoperirea de fipronil, Comisia a cerut să se ia măsuri specifice la, la nivel național. În special am uh, transmis instrucțiuni prin sistemul de alertă rapidă în legătură cu următoarele măsuri pe 31 iulie 2017 am uh, uh, făcut schimb de informații în legătură cu nivelul maxim aplicabil de reziduri și măsurile care trebuie luate în legătură cu uh, fermele care au fost tratate ilegal cu fipronil. Pe 7 august, statele membre, statele membre au fost instruite să fie vigilente în ce privește produsele folosite pentru a controla uh, uh, dăunătorii în uh, ferme de pui pentru a Uh, preveni utilizarea substanțelor neautorizate. Pe 16 august am reamintit tuturor statelor membre că orice distribuire din trecut a produselor sau oleuri contaminate trebuie să fie notificată pentru a asigura un follow-up uh, corespunzător din partea autorităților țării de destinație. Pe care de consecință, ca urmare a monitorizării producției interne, câteva state membre au blocat ferme din cauza utilizării ilegale de fipronil. Comisia a luat uh, și alte măsuri importante. Pe 21 august, o notă privind contaminarea cu fipronil a fost transmisă partenerilor noștri globali ca să asigurăm transparența. Comisia, de asemenea, a avut un contact direct cu o serie de țări non-UE pentru a limita impactul asupra capacității de export a Uniunii Europene. Pe 30 august am organizat o ședință a Comisiei Permanente pentru Plante, Animale, uh, Alimente și Furaje, care a examinat aspectele tehnice ale contaminării și uh, acțiunile de follow-up ce se impun. Drept rezultat, serviciile Comisiei uh, coordonează la nivel european un exercițiu de monitorizare pentru a investiga posibila utilizare ilegală de substanțe ilegale, inclusiv amitraz, în fermele de ouă. Personal am participat la o discuție fructuoasă în cadrul uh, întâlnirii informale a Consiliului pe Agricultură și Pescuit uh, săptămâna trecută la Tallinn. Uh, <clears throat> și în timp ce consecințele acestor acte criminale sunt examinate, trebuie să evităm orice efecte secundare în ce privește lanțul alimentar. Și cerem autorităților să se asigure că alimentele contaminate sau produsele secundare nu ajung în furaje Eh, și astfel să se întoarcă în lanțul alimentar. Trebuie să subliniez că în, acest, eh, în această perioadă serviciile au lucrat eh, strâns cu cele ale comisarilor Malmström și Hogan ca să se asigure că reacția Comisiei a fost coordonată și cuprinzătoare. De asemenea, ne-am întâlnit cu Comisia Agri <clears throat> și sugestiile lor, împreună cu al noastre de astăzi, vor influența reacția noastră continuă. Stimat uh, președinte, stimați membri, acum trebuie totuși să mergem mai departe și să examinăm uh, colectiv lecțiile care pot fi învățate, inclusiv în legătură cu modul în care comunicăm și facem schimb de informații. Această problemă va fi discutată și de către uh, veterinarii principali care se vor întâlni mai târziu pe 13-14 septembrie. Având această chestiune în minte. Comisia organizează misiuni de uh, evaluare în octombrie în cele patru state membre ca, uh, de unde s-a produs contaminarea regională pentru a aduna informații în legătură cu acțiunile luate. Adițional, uh, Centrul Comun de Cercetare va organiza în septembrie un test pentru laboratoarele în care se fac controle oficiale pentru analiza de fipronil în ouă, produse din ouă și carne de pui. De asemenea, am avut inițiativa de a uh, convoca o întâlnire la înalt nivel ministerial pe 26 septembrie, unde vom putea reflecta despre cum se poate întări mai bine modul în care rețelele europene care se ocupă de siguranță alimentară și fraudă alimentară uh, sunt folosite și cum să îmbunătățim uh, coordonarea între asistența administrativă și sistemul de cooperare pe de o parte și sistemul de alertă rapidă al Uniunii Europene pentru alimente și furaje pe de altă parte. Este pur și simplu inacceptabil ca acțiunile criminale ale câtorva oameni să amenințe integritatea și reputația uh, întregului nostru lanț alimentar, unul dintre pilonii economici ai Uniunii. Și totuși, consecințele acestui act au fost atât de răspândite încât cetățenii sunt pe mod justificat uh, preocupați. Uh, noi și statele membre trebuie să ne asigurăm că învățăm lecțiile potrivite și că aplicăm corect aceste lecții învățate. Stimat uh, președinte, stimați membri, păstrarea celor mai înalte standarde de protecție a sănătății uh, publice în Europa este o prioritate absolută pentru mine. Dar toți avem o responsabilitate colectivă de a ne asigura că siguranța alimentară și sistemele de fraudă alimentară și toate rețelele noastre sunt folosite eficient și împotriva unor astfel de acțiuni. Sistemul de alertă rapid a fost criticat uh, de către unii, după părerea mea, greșit. Când e folosit corect și la timp, și când are informații corecte din partea autorităților de control, sistemul funcționează. Și dovada este că odată ce se face notificarea, în combinare cu prevederile legate de trasabilitatea alimentară ale Uniunii, uh, ne-a permis acest sistem să găsim repede și să distrugem produsele alimentare care trebuiau distruse din Uniunea Europeană. O coordonare și o cooperare strânsă între statele membre sunt esențiale uh, și, sigur, cu Comisia. Dar, la fel și participarea noastră și sunt nerăbdători să avem o discuție robustă în legătură cu această chestiune. Sigur, știu că sunt uh, multe întrebări, <clears throat> pentru că încă de la început uh, s-a cerut Olandei, Belgiei și Germaniei să ofere analize foarte detaliate în legătură cu ce s-a întâmplat la fața locului pe teren și a trebuit să colectăm toate aceste informații. Pe 26 septembrie le vom analiza și după aceea ne vom prezenta rezultatele la Consiliul Agri și vom trage lecțiile necesare pentru a îmbunătăți sistemele noastre și capacitățile noastre. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, um, Mulțumesc, domnule comisar. Cred că colegii noștri vor avea destule întrebări. Și există și întrebări de natură publică legate de acest scandal. Am acordat uh, și asupra intervențiilor și dacă vom mai avea timp suplimentar, voi permite și intervenții suplimentare. În primul rând vom avea o rundă a coordonatorilor. În primul rând, doamna Grostet, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Iau cuvântul aici, nu sunt coordonator eu, ci intervin în numele domnului Peter Lize, care nu este prezent aici. Aș vrea să mulțumesc domnului comisar domnului Andriu Caitis pentru toate aceste informații pe care ni le-a oferit, pentru că, într-adevăr, era nevoie de ele după ce am uh, aflat despre acest uh, scandal uh, sanitar, încă unul în plus, un scandal care a apărut în perioada vacanței de vară și care a fost după aceea Uh, extins uh, la nivelul mass media, pentru că de câte ori se vorbește despre un astfel de scandal uh, de sănătate, bineînțeles, se ajunge la o extindere la nivelul mass media și la o anumită psihoză în rândul populației, ceea ce nu ne dorim. E util să avem explicații pentru a putea liniști spiritele și pentru a înțelege că până la urmă nu exista un pericol real și că nu trebuia să destabilizăm uh, filiera de producție în întregimea sa și să distrugem uh, milioane de produse alimentare. Cu toate acestea, e adevărat că există un scandal veritabil pe această temă și că a existat și un comportament ilicit. Ne-ați explicat foarte bine ce s-a întâmplat și cred că chiar dacă am fi avut uh, legislația cea mai bună din lume, din păcate nu se pot evita astfel de fraude. Am văzut-o și în alte domenii, din păcate atunci când cineva dorește să uh, fraudeze, o va face. Important este să uh, știm, să aflăm imediat despre ceea ce se întâmplat. Și din ce ne-a spus dumneavoastră, ne dăm seama că, practic, lucrurile au ieșit la iveală cam târziu. Se vorbește despre o inițiere în septembrie 2016 și toate acestea au ieșit la suprafață mult mai târziu. Iată ce ne îngrijorează. Deci, prin urmare, se pot ascunde anumite informații și există uh, probleme cu mecanismul de alertă precoce pentru produsele alimentare. Și tocmai aceasta este principala problemă pentru noi, cum putem uh, avea instrumentele necesare pentru ca această declanșare a mecanismului european de alertă precoce să se facă în condiții mai bune decât s-au făcut în trecut pentru ca uh, să nu putem trece prin astfel de fraude luni de zile fără ca consumatorii să fie preveniți. Deci, domnule comisar, nu știu dacă ne puteți da mai multe informații în legătură cu posibilitatea de a întări acest mecanism european. Cum considerați că putem îmbunătăți lucrurile? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Grostet! Iată, aceasta a fost prima intervenție și acum uh, Pavel Poci, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să-i mulțumesc și eu, domnului comisar, pentru prezența lui aici și vreau să mulțumesc uh, și colegului nostru, domnul Gentile, care a propus această dezbatere, și anume uh, problema contaminării ouălor. Din păcate, se pare că este doar uh, un scandal în plus pe lângă multe altele care uh, pun în pericol uh, industria noastră și subminează încrederea consumatorilor. Se pare că există problema legată de faptul că anumite instituții europene închid ochii în fața unor astfel de fapte și uh, se consideră că ce e scris pe hârtie devine realitate automat. Sistemele se spune că sunt uh, foarte bune și că produsele nesigure nu vor putea niciodată intra pe piața noastră, că uh, sistemele de alertă ar trebui să funcționeze rapid și uh, eficient, însă aceste uh, scandaluri ne arată că sunt încă multe de făcut. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru explicațiile oferite, însă nu sunt uh, cu totul de acord că Uh, nu există sau nu ar exista un impact negativ asupra sănătății. Pentru că ce vedem aici ar putea să fie doar vârful icebergului și nu știm prea bine ce se poate afla de desubt. De aceea, întrebarea mea este una foarte simplă și are legătură cu această problemă. Autoritățile belgiene au spus că nu au detectat această substanță în cazul uh, controlelor uh, obișnuite pentru că este o substanță legală. Noi, în Republica Cehă, avem o abordare oarecum diferită. Noi încercăm să aflăm mai multe, însă se pare că în unele state membre se subestimează riscul existent. Și de aceea aș avea două întrebări. Vreau să vă întreb în primul rând, de ce Comisia, în cadrul măsurilor care au fost propuse în cadrul acestui mecanism de alertă nu a propus statelor membre o implementare a unor controle oficiale uh, mai frecvente. În al doilea rând vreau să vă întreb, domnule comisar, dacă s-ar putea introduce un astfel de mecanism pe viitor și încă o întrebare pentru dumneavoastră. Vreau să știu dacă sunteți de acord cu faptul că um, lecțiile învățate de pe urma acestui scandal ar trebui să ne arate că trebuie să avem un sistem de testare cât mai rapid pentru astfel de substanțe periculoase. Mulțumesc! Doamna Gerling, domnule Peter, doriți să interveniți acum? Erați programat un pic mai târziu și v-aș reaminti că aveți un minut și jumătate la dispoziție pentru această primă rundă, deci v-aș ruga să respectați timpul de vorbire. Mulțumesc, domnule comisar. Doamna președintă, vorbesc uh, parțial în numele meu și parțial în numele doamnei Gerling. Aș avea două întrebări. Fipronilul nu este autorizat pentru utilizare în industria alimentară. Și atunci vreau să vă întreb cum de aceste activități ilegale sunt sau erau atât de răspândite. Au existat peste 100 de ferme care au fost afectate în Belgia, 93 în Olanda, 20 în Italia și așa mai departe. 40 de țări în lumea întreagă afectate și 20 la nivel european în acest scandal. Deci se pare că avem de-a face cu o adevărată mafie care era funcțională în acest domeniu sau poate controlul realizat la nivel european prin EFSI sau de către Comisia Europeană n-a funcționat așa cum trebuie. Am văzut care sunt rezultatele, însă adevărul este că lucrurile n-au mers așa cum trebuia și aș vrea să știu cine și când a luat decizia de utilizare a fipronilului în aceste exploatații agricole. Bănuiesc că acest lucru s-a întâmplat mai multe luni de zile. Și mai există și problema acțiunii sau a intervenției comisiei. E păcat că comisia a avut nevoie de 10 luni pentru a reacționa, o perioadă destul de îndelungată. Și asta după ce au existat primele indicații că uh, fipronilul ar fi afectat ouăle. Încă o întrebare. Fipronilul se utilizează ca atare, este o substanță care poate fi utilizată pentru animale, însă nu pentru acele animale care pot uh, fi utilizate pentru consumul public. Este o substanță de deparazitare, de exemplu. se utilizează și în agricultură pentru uh, a trata plantele și paraziții acestora. Dacă ținem cont de acest context, un astfel de scandal uh, legat de fipronil uh, are multe consecințe și atunci vreau să vă întreb ce este permis și ce nu. Mulțumesc uh, și acum domnului Teman. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc, domnule comisar, pentru explicațiile dumneavoastră. În primul rând, aș vrea uh, să vă dau o informație suplimentară și față de acuzația dumneavoastră față de anumite capitale. Cred că un astfel de mesaj nu duce nicăieri. Avem nevoie de o atitudine constructivă uh, pentru a fi eficienți. Doar în felul acesta putem recâștiga încrederea consumatorilor și, de asemenea, îi putem ajuta pe producătorii care au avut de suferit uh, atât de mult din punct de vedere financiar. De aceea, Germania, Franța, Belgia și Olanda au ajuns la un acord pentru a lucra strâns împreună și cred că dumneavoastră și Comisia Europeană veți putea garanta această abordare armonizată și pe viitor. Și aș avea o întrebare specifică legată de această abordare a Comisiei. E vorba de fermele avicole care nu primesc un certificat uh, de export dacă nivelul fipronilului este peste uh, nivelul permis la nivelul UE. Aceasta în ceea ce privește gunoiul de graj. Deci asta practic, în practică înseamnă toleranță zero. Aceste ferme trebuie să îndeplinească această, aceste criterii. Iar ouăle uh, care sunt uh, exportate de la aceste ferme avicole sunt practic afectate de aceste reguli, cu consecințe foarte mari. Și pentru că există uh, urme de fipronil care se regăsesc în gunoiul de graști și nu la nivelul ouălor, aceste ferme nu primesc certificatul de export. Pe de altă parte, acest gunoi de grajdă uh, contaminat uh, trebuie să fie în mod obligatoriu incinerat. Aceste exploatații agricole care nu au certificat uh, de export uh, uh pot da faliment pentru că aceasta le afectează pe termen lung. Deci vreau să vă întreb dacă se poate acorda acestor exploatații certificatul de export atunci când se dovedește că ouăle nu sunt afectate, chiar dacă există urme reduse la nivelul gunoiului de grajd și ce se poate face pentru a depăși acest prag de toleranță zero pentru fipronil în gunoiul de grajd. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Azencamp. Mulțumesc. Doamna președintă, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru explicațiile pe care le-ați dat. Acest scandal ne-a arătat încă o dată că lucrurile nu merg chiar cum trebuie în Europa. Aș avea două întrebări pentru dumneavoastră și aștept cu interes răspunsul la acesta. Dumneavoastră, în calitate de comisar pentru bunăstarea animalelor, știți că avem directive pentru a proteja această bunăstare a animalelor, dar chiar dacă n-am ține cont de această legislație, trebuie să spunem că există 2,2 milioane de găini care au fost sacrificate uh, utilizând gazul în Olanda. Probabil că aceasta a reprezentat costuri mai mari decât dacă ar fi fost lăsate în pace pur și simplu. Deci, iată, o suferință inutilă care este provocată și aceasta încălcând directivele europene. În al doilea rând, o a doua întrebare. Fipronilul este periculos pentru um, anumite insecte care se ocupă cu polenizarea, printre care albinele. Insecticidul acesta, fipronilul, este însă utilizat, de exemplu, uh, pentru porumb, care este utilizat ulterior uh, drept uh, furaj pentru animale. Substanța însă poate fi utilizată și în alte scopuri pentru păsări și mă, mă întreb dacă n-ar fi bine să interzicem pe de întregul această substanță, de fipronilul, la nivelul UE. Pe de altă parte, când veți organiza un eveniment pe această temă la Bruxelles, uh, ați putea uh, lua niște măsuri mai concrete pentru a interzice fibronilul și pentru ca sănătatea consumatorilor și bunăstarea animalelor să fie protejate mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Stas. Domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră și sunt de acord uh, cu ce ați spus. Este vorba aici de o adevărată fraudă. E vorba de persoane care au uh, uh, cauzat multe pagube în acest sector. Și uh, e adevărat că lucrurile n-au început doar pe 20 iulie, începuseră mult mai de mult. De altfel, uh, uh existat o perioadă mai îndelungată de timp uh, și am găsit și facturi care ne indică utilizarea acestei substanțe în mai 2016, când 3.000 de litri de fipronil au fost cumpărați în uh, România, după aceea uh, duși prin Belgia înspre țările de jos. Deci, iată o afacere care trebuie urmărită îndeaproape. Și vreau să vă întreb cum de s-au putut întâmpla toate aceste lucruri atâta timp fără să fie detectate. Ce s-a întâmplat cu mecanismul de alertă rapidă pentru produsele alimentare în tot acest timp. Acest mecanism funcționează doar dacă statele membre introduc în sistem toate informațiile necesare. Nu vreau aici să arăt cu degetul sau să arunc uh, primul uh, piatra, însă în uh, țările de jos s-a văzut că acest lucru se întâmpla din septembrie 2016 și autoritățile belgiene au constatat uh, o, un nivel de 1,2 miligrame, deci cu mult peste limita admisibilă și abia pe 20 iulie a fost lansat sistemul de alertă la nivel european. Tocmai asta este principala problemă, pentru că legislația care a adus la înființarea acestui mecanism de alertă rapidă arată că statele membre care au suspiciuni sau bănuieli trebuie să uh, alerteze imediat, să utilizeze acest sistem imediat. Deci cred că trebuie să găsim soluții împreună astfel încât statele membre care nu fac ceea ce se stipulează în uh, legislație să introducă un astfel de mecanism uh, mai rapid. Mulțumesc foarte mult, domnule Stas. Domnul Pedicini nu este prezent. Doamna Dornanu. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Uh, Franța are un uh, nivel detectat de fipronil superior celui autorizat. Comisia Europeană arată că Belgia a tras semnalul de alarmă abia pe 20 iulie, dar știm că utilizarea ilegală a fipronilului practic uh, se face încă din noiembrie 2000 2016 și nu septembrie 2016. Comisia spune pe de altă parte că nu a primit notificarea din partea uh, nu a fost informată de notificarea oferită de Belgia țărilor de jos în cadrul sistemului de cooperare european. Însă în acest sistem Comisia poate interveni dacă uh, știe că există activități uh, ilegale. Cooperând cu statele membre, Comisia poate face inspecții sau poate cere statului afectat să intensifice controlele oficiale. Iată deci care este întrebarea mea. Cum explicați dumneavoastră că Comisia timp de 8 luni de zile n-a aflat nimic despre toate informațiile vehiculate legate de utilizarea ilegală a acestei substanțe? O a doua întrebare se referă la o, un alt insecticid, amitrazul, care a fost uh, regăsit în mai multe exploatații și în Franța. Comisia spune că nu a primit nicio comunicare din partea mecanismului de alertă rapidă pentru produsele alimentare și vreau să vă întreb cum explicați această lipsă de alertă și faptul că nicio recomandare nu s-a făcut pe această temă, așa cum arată autoritățile franceze. Mulțumesc! Mulțumesc. Trecem la a doua rundă de vorbitori. Un minut pentru fiecare vorbitor, doamna de la ei. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru inițiativa dumneavoastră. Doresc să amintesc că nu este vorba de o criză internă, ci de înșelăciune. Deci uh, trebuie să ne gândim că a existat o mediatizare amplă a acestei crize. Fipronilul se folosește cotidian de uh, milioane de cetățeni europeni uh, pentru a-și uh, trata uh, animalele. Este un uh, risc. Știți că uh, uh, multe eh, state membre au apărut eh, probleme, a spus și colegii mei, dar acum încrederea consumatorilor este șubrezită datorită crizei sanitare precedente. Regret și uh, uh, această risipă de alimente care, care au trebuit să fie distruse în urma acestei uh, înșelătorii. Dar am o întrebare, domnule comisar Aș vrea să știu uh, ce instrumente doriți să folosiți dumneavoastră uh, pentru ca uh, să se pună capăt acestui tip de fraudare. După aceea, ă, există posibilitatea de a proteja culturile și animalele din ă, crescătorii și într-o altă manieră, pentru că ă, nu este posibil ca aceste materiale să fie folosite și substanțe să fie folosite în continuare în mod fraudulos de către crescătorii de animale. Mulțumesc. Următoarea vorbitoare, doamna Gentile. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și uh, faptul că ați dat curs invitației noastre de a avea o dezbatere pe această temă care ni se pare a fi foarte importantă, mai ales în legătură cu câteva chestiuni specifice. Există uh, interesul a zeci de mii, poate milioane de cetățeni care consumă zilnic ouă și carne de pasăre, de uh, a putea uh, avea siguranță legată de uh, calitatea acestor produse alimentare. Există studii care să poată să furnizeze informații despre securitatea alimentară și uh, dacă putem să le oferim garanții că vor putea să continue să consume aceste alimente, pentru că spuneam, încrederea consumatorilor a fost șubrezită. Este vorba aici despre o infracțiune. Dar uh, oare sistemul de alertă rapidă nu ar trebui să se declanșeze mai rapid? Pentru că pare să nu funcționeze uh, corect. Vorbim de încrederea cetățenilor, de sănătatea cetățenilor, dar vorbim și despre uh, faptul că uh, există uh, dubii acum în legătură cu calitatea uh, cărnii de pasăre uh, preparată. Oare ouăle fierte și carnea fiartă uh, nu continuă să conțină fipronil? Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Uh, eu uh, am uh, înaintat în scris unele întrebări. Am cerut și să ni se furnizeze o foaie de parcurs în ce privește măsurile care sunt luate pentru a contracara aceste fenomene. Vrem să știm ce măsuri financiare de sprijinire a sectorului au fost luate. Și aș aștepta să primesc și răspunsuri în scris. Ce părere are Comisia despre uh, faptul că în țările de jos opinia publică a fost uh, invitată să nu mai consume ouă? Asta poate să aibă consecințe. După aceea, uh, cum uh, a fost uh, până la urmă tratată ferma de păsări care a folosit fipronil? S-a produs acolo oare o curățare corespunzătoare sau nu? Și în ce privește gunoiul de uh, grăș, trebuie să știm uh, cum se va proceda. Utilizarea ilegală în uh, scopuri frauduloase a fipronilului. Uh, și-a propus să combată anumiți paraziți. Dacă nu folosim fipronilul, oare vom putea să combatem acești paraziți ai păsărilor? Pentru că trebuie să existe un sprijin din acest punct de vedere pentru fermieri Uh, există și fonduri de criză care pot fi uh, accesate în asemenea situații. Acest lucru s-a întâmplat în Belgia, de pildă. Criza a izbucnit în perioada verii. Multe ferme care uh, nu au avut nicio vină în uh, declanșarea acestei crize au avut de suferit. Cum uh, poate Comisia să sprijine fermierii? Mulțumesc, domnule președinte. Au fost menționate deja multe chestiuni. Stimate domnule comisar, vă mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră de a răspunde la întrebările noastre. Omul de pe stradă își face griji în legătură cu alimentele pe care le consumă. Și eu cred că, în primul rând, trebuie să uh, ne dăm seama că sistemul de alertă rapidă a funcționat, dar în momentul în care s-a aflat de existența acestei fraude. Da, este poate însă o formulă pompieristică. Abia când ceva a luat foc au venit pompierii. Există un regulament încă din anul 2002 în ce privește sistemul de alertă rapidă. Oare trebuie să îmbunătățim până la urmă acest regulament? ca lucrurile să funcționeze mai bine? Și oare nu trebuie atunci să mai in, avem în vedere și alte domenii, în afară de cele care sunt reglementate în clipa de față? Oare intenționează Comisia să acționeze din acest punct de vedere? Pentru că atunci eh, Parlamentul ar aștepta și o comunicare în legătură cu modul în care eh, vedeți dumneavoastră găsirea unei rezolvări. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, și eu aș dori să vă mm, întreb uh, care sunt așteptările dumneavoastră în legătură cu uh, evaluarea care urmează să fie făcută la fața locului. Pentru că în ce privește uh, utilizarea fipronilului, uh, pentru deparazitare. Vă întreb, nu există și alte produse care să aibă un uh, efect asemănător și care să fie mai puțin periculoase? Și dacă sănătatea um, nu a fost pusă în pericol, cum ați spus dumneavoastră, atunci de ce până la urmă am interzis utilizarea fiproninului? Um, deci este uh, un lucru care îi preocupă pe oameni și uh, poate că uh, ne oferiți lămuriri. Mulțumesc însă că ați pregătit și ați uh, trimis deja documente din partea comisiei, colegii le-au primit astăzi. Dar acum vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult. După cum știți, a fost o vară fierbinte cu multe provocări, pentru că pentru prima dată în viață um, m-am confruntat cu o asemenea problemă și a fost o chestiune foarte uh, dificilă. Sigur că într-o asemenea situație facem tot ce ne stă în putere pentru a găsi soluții. Dar sigur că este nevoie să avem uh, analize foarte amănunțite din partea tuturor pentru a putea vedea cum putem să ne îmbunătățim uh, capacitățile. Germania, Franța, țările de jos, Belgia pot să ne furnizeze informații, pentru că pentru noi este o problemă europeană, nu este suficient să arăți cu degetul spre unul sau spre altul. Trebuie să uh, găsim până la urmă soluții constructive. Și dacă îmi dați voie, voi parcurge acum întrebările una câte una. Doamna Grosted. Cum putem afirma că sistemul a funcționat dacă notificările din partea statelor membre au venit cu întârziere? Trebuie să privim lucrurile din mai multe unghiuri de vedere Funcționarea sistemului este o chestiune, uh, utilizarea sistemului este altceva. Sistemul așa cum a fost el conceput este funcțional. Puteți să vă gândiți că 350 de uh, milioane de ouă uh, se produc zilnic în Uniunea Europeană. Și dacă noi am reacționat imediat, uh, să uh, retragem 20 de milioane de uh, ouă în toate statele membre, vă dați seama cum poate să funcționeze acest sistem eficient. Eu transmit însă acest mesaj. Europa produce o uh, uriașă cantitate de ouă. noi am detectat uh, fermele în care ouăle au fost infestate și am uh, informat corect despre ele. Sistemul a funcționat bine. Utilizarea sistemului însă este și o altă problemă. Practic a fost declanșată abia din 20 iulie statele membre trebuie să uh, fie informate, fluxul informațional trebuie să funcționeze, iar statele membre trebuie să respecte standardele de securitate alimentară. Iar transpunerea în practică a regulilor europene, a standardelor europene, uh, înseamnă uh, o chestiune serioasă. Sigur că trebuie să o discutăm, dar În ce privește utilizarea sistemului, uh, recurgerea de către autoritățile belgiene la uh, acest sistem, încă uh, necesită unele investigații care în clipa de față sunt efectuate și de către procurori. Sigur că uh, aceste uh, lucruri urmează să fie discutate și va exista uh, până la urmă uh, o coordonare între toate organismele care au atribuții în acest domeniu. Trebuie să ne gândim la posibilitatea de a comunica mai repede între noi să existe o rețea de persoane care să fie uh, membre uh, ale acestei rețele de comunicare pentru ca lucrurile să poată să funcționeze mai repede. Dar trebuie să înțelegem uh, și că trebuie să analizăm o serie întreagă de probleme. Pe de altă parte, sigur că trebuie să ne străduim să nu creăm panică. Pentru că uh, și uh, panica poate avea multe consecințe negative. Noi ar trebui să acționăm responsabil, să fim proactivi, să comunicăm rapid, dar să nu să transmitem până la urmă mesaje alarmante, mesaje greșite uh, pentru că ar fi putut să aibă un impact foarte nefericit asupra economiei noastre. În ce privește reuniunea ministerială din 26 septembrie, ne propunem să discutăm cum vor putea autoritățile să controleze sistematic o serie întreagă de substanțe. Dar controlul sistematic, într-adevăr, trebuie să se deruleze corect. Nu există niciun dubiu în acest punct de vedere. De asemenea, trebuie să existe și controle uh, neanunțate, controle ad hoc în ce privește substanțele chimice utilizate. Trebuie să vedem cum se respectă limitele admise, cine le încalcă, cine recurge la uh, substanțe interzise. Da, sunt chestiuni foarte tehnice și trebuie să dispui de date tehnice. Trebuie să tragem concluzii din aceste evenimente nefericite. Pe de o parte, uh, Trebuie, cum spuneam, să dispunem de eh, date concludente, să știm care este realitatea la fața locului și tocmai de aceea eh, trimitem și eh, o delegație care să evalueze situația la fața locului. Să vedem unde s-a greșit, ce putem face pentru a îmbunătăți lucrurile pe viitor, care sunt soluțiile adecvate. Domnul Pieca a pus o întrebare legată de fipronil. Fipronilul nu din 17 uh, uh, septembrie anul curent, uh, fipronilul nu mai este aprobat ca pesticid. a existat o sursă care a achiziționat fipronilul și l-a distribuit multor companii. Da, în medicina veterinară, uh, fipronilul se folosește pentru combaterea paraziților la câini, la pisici, dar uh, nu este permisă utilizarea fipronilului uh, în lanțul alimentar. Sigur că se poate achiziționa legal fipronilul în România sau în alte țări eh, pentru prepararea de eh, medicamente pentru uzul veterinar. Acest lucru este legal. Ilegal este dacă folosești fipronilul în fermele de păsări. Deci, trebuie să uh, existe însă utilizarea doar în limite legale a fipronilului. În ce privește uh, gunoiul de grajdi? Dacă nu rezolvăm problema gunoiului de grajdi, nu vom putea să îmbunătățim lucrurile. Sunt de acord cu dumneavoastră. De aceea, gunoiul de graj contaminat fie trebuie să fie incinerat, fie să fie folosit pentru, uh, ca fertilizant în uh, silvicultură, de pildă. Sigur că trebuie să existe și o expertiză științifică persoane avizate trebuie să ne recomande cum putem să folosim sau să valorificăm până la urmă acest uh, gunoi de grajdi. Uh, să vedem, uh, s-au pus întrebări cum putem să venim în susținerea fermierilor în situațiile dificile cu care s-au confruntat. Belgia furn dorește să ofere un asemenea sprijin, dar ajutoarele de stat uh, sunt foarte ferm reglementate și trebuie să existe justificări. Pe de altă parte, sigur că trebuie să calculăm și consecințele economice. Uh, deocamdată, imaginea nu este foarte clară pe care o avem. Și după aceea trebuie să uh, vedem cum putem să-i susținem pe fermierii corecți, onești și să nu ajungă subvenții și la cei care au comis aceste fraude, care până la urmă sunt uh, niște infractori, pentru că ei trebuie să fie sancționați, uh, fiindcă s-au dedat la asemenea fapte. Cred că este momentul potrivit să discutăm aceste chestiuni, inclusiv în ce privește uh, amendarea celor care au fraudat, pentru că uh, au uh, avut un efect atât de negativ asupra încrederii noastre în alimente, dar și în sistemele de alertă. Doamna Hasekamp a vorbit despre bunăstarea animalelor și Sigur că um, aceasta este o problemă în toate fermele de păsări. Nu, este vorba, nu contează dacă sunt ferme uh, mari sau mici. Aici nu este vorba despre tipul de uh, zootehnie care se practică că până la urmă fenomenul a fost unul uh, care uh, s-a întâlnit pe scară largă. Dar, bineînțeles că și fermele mici au fost implicate. Noi, în clipa de față, colectăm date din partea statelor membre și datele demonstrează că în unele țări, uh, inclusiv mm, în ferme de mici dimensiuni, fipronilul a fost utilizat ilegal dar trebuie să vedem care va fi până la urmă tabloul complet. Eh, problemele de bunăstare uh, animale, sigur că trebuie să fie discutate și în alt context. Bart Stas a întrebat de ce nu au existat notificări pe 20 iulie? În noiembrie 2016, autoritatea uh, pentru securitate uh, alimentară din țările de jos au fost informate despre utilizarea fiprominului în fermele de păsări, dar nu au existat uh, concluzii clare legate de contaminarea olor sau cărnii de pasăre. Deci nu au existat informații legate de riscuri pentru securitatea alimentară. Totuși, autoritățile din țările de jos uh, au încercat să depisteze uh, lanțul infracțional uh, în acest domeniu. Rezultatele uh, au fost uh, comunicate uh, pe 2 iunie noi, ă, în aceeași zi, am informat și autoritățile din Belgia, care la rândul lor au declanșat o investigație pentru a vedea care este, dacă această problemă este reală și care sunt, ă, care este amploarea problemei. Iar, ă, de asemenea, Uh, pe 20 iulie, autoritățile din Belgia au notificat în legătură cu existența uh, acestei infestări. Deci noi din 20 iulie uh, am reacționat imediat. Au trecut două luni de atunci. Dar în aceste două luni am reușit să uh, facem multe să retragem ole infestate de pe piață și alte produse fără să blocăm uh, toate uh, fermele. Deci, ceea ce uh, s-a uh, aflat încă din septembrie 2016 se refera la câteva uh, monstre um, care însă abia acum au fost analizate și pentru existența sau nu a unei infostări cu fipronilul. Și uh, sigur că uh, la direcția noastră de specialitate um, au fost realizate uh, rapoarte pentru statele membre implicate și am pus rezultatele și pe site. Doamna Dornanu a pus o întrebare în legătură cu Amitraz. Autoritățile din Belgia au uh, efectuat teste Eh, dar nu au fost găsite eh, substanțe reziduale de amitraz în ouă sau în carnea de pasăre. Dar au existat eh, și dovezi că amitrazul a fost folosit ilegal în unele ferme din Franța. Au fost uh, colectate mostre de uh, o, uh, pentru uh, a verifica dacă există um, o infestare cu amitraz. Doamna de Maes, vorbim despre compensații. Sigur, uh, prioritatea pentru următoarele săptămâni uh, este ca producătorii, operatorii din statele membre să ia măsurile necesare pentru a asigura un nivel uh, ridicat de protecție continuă. Și Comisia să asigure o aplicare armonizată a măsurilor. Impactul economic al măsurilor trebuie evaluat înainte să începem discuții despre potențiale compensații, ținând seama atât de impactul asupra producătorilor, cât și de nivelul de consum pe termen lung și ținând seama, sigur, și de investigația penală care are loc. Dar odată ce situația este clară din acest punct de vedere, vom considera, uh, vom lua considerare și problema compensației și, așa cum s-a spus, suntem gata să discutăm chestiunea, dar cu siguranță nu să compensăm pe cei care au fost responsabili de activități criminale, de comportament de acest gen. Acum, vorbim de riscurile de sănătate, doamna Gentile ne-a întrebat în legătură cu acest subiect. ouăle, doar ouăle din trei ferme au uh, depășit nivelul de risc uh, cumulat. Asta înseamnă că un consumator ar trebui să consume câteva ouă de la un, aceste, aceste ferme într-o perioadă foarte scurtă de timp ca să depășească doza de risc. Începește riscul cronic, expunerea pe termen lung la ouă uh, contaminate cu fipronil nu Uh, uh, nu se ajunge, nu ajunge la un nivel uh, de risc decât dacă produse care au peste 0,145 mg pe kilogram sunt consumate în fiecare zi pentru toată viața, ceea ce e imposibil. Din rezultatele analitice, majoritatea ouălor și produselor de nouă sunt sub acest nivel. Bine, asta nu înseamnă că minimalizez uh, incidentul pentru că e vorba de o utilizare ilegală a unei substanțe neautorizate, ceea ce e complet inacceptabil. Dar nu e un risc de sănătate. Încă o dată, nu e despre un risc de sănătate. În ce privește compensația? Încă o dată, doamna Schreiter a ridicat această chestiune. Da. Și ați menționat uh, rezolvarea crizei. Uh, dacă nu există alte disponibilități, rezerva de criză este stabilită în fiecare an prin tăierea ajutorilor directe către fermieri. și sumele din rezerva de criză nu sunt disponibile automat uh, pentru a finanța uh, măsuri de criză. Ele sunt mobilizate dacă nu există un buget care să acopere uh, cheltuielile adiționale pentru măsurile de criză. Dacă se consideră necesar, se vor evalua nevoile bugetare. Bugetul agricol pe agricultură pe 2017 se încheie deja pe 15 octombrie. E foarte improbabil că vor, avea, vor fi subfinanțate noi măsuri de cheltuieli. Trebuie să vedem cum și ce putem face, dar vreau să spun că voi coopera strâns cu domnul comisar Hogan, pentru că e în principal responsabilitatea domnului sale. Încă o dată. În legătură cu misiunile de constatare a situației. Ca să avem informații în legătură cu ce s-a întâmplat și ca să avem uh, informații pentru discuțiile din 26 septembrie, trebuie să vedem care sunt detaliile situației. Da, sigur că, în general, sunt gata să spun că Bun, dar am, am răspuns la toate aceste întrebări deja. A, și în legătură cu autorizarea noilor, noi substanțe. Pot să-l uh, rog pe domnul Micov să explice. Mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt. De ce? nu e, de ce nu e aprobată pentru această utilizare dacă nu există risc de sănătate? Nu a fost aplicat niciodată pentru acest scop și asta înseamnă că n-am putut să-l aprobăm pentru că nu a cerut niciun producător. În al doilea rând, dacă există uh, alternative, în, al doilea, în acest moment avem două alternative, una recent aprobată și alta mai veche, amândouă aprobate. Doamne comisar, e prima de când aud asta, dar e interesant. Așadar, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare și pentru uh, contribuția echipei dumneavoastră. Vă susținem eforturile suplimentare de a investiga acest subiect și sunt sigură că atunci când veți avea noi uh, informații și după misiunile de uh, explorare, Vă vom invita din nou ca să ne spuneți ce ați descoperit și să sperăm că împreună vom putea să reconstruim încrederea în uh, ouă. Pentru că din cifrele pe care le menționați că se consumă zilnic în Europa, se pare că e uh, una dintre alimentele preferate, deci trebuie să avem încredere. Mulțumesc foarte mult, mult uh, noroc în continuare, vă mulțumesc că ați venit.